Chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Majoritatea membrilor comisiei au sosit în sală, deci uh, vă propun să începem reuniunea noastră. Vă reamintesc că scopul ei este să constituim biroul Comisiei de Anchetă cu privire la emisiile autovehiculelor, va trebui să alegem președintele, vicepreședinții, în conformitate cu articolul 198 și 204 al, ale, articolele ale Parlamentului European. Uh, bineînțeles, începem uh, cu alegerea președintelui și după aceea cu alegerea vicepreședinților. Avem câțiva membri supleanți permanenți care au fost desemnați de către grupurile politice pentru a înlocui un titular domnul Vin Van de Camp îl e înlocuit de doamna Clun. Doamna Montero de Aghiar, care este înlocuită de domnul Gambus, în numele grupului PPE. Din partea socialiștilor, Massimo Paulucci este înlocuit de către domnul Danti. Și din partea ENF, Georg Mayer este înlocuit de uh, Mariu Gheorghesiu. Văd că toată lumea încuvințează, deci nu are nimeni obiecții. Însă, înainte aș dori să verificăm dacă toată lumea are cardul de votare în cazul în care va trebui să votăm electronic. trebuie să verificăm uh, dacă avem quorum. Da, este de 12 membri, sunteți chiar mai mulți uh, decât 12 uh, în sală. Deci, o să vă prezint acum candidații la postul de președinte. Cine se declară candidat la postul de președinte? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele socialiștilor și democraților, o uh, numim pe doamna Kathleen Van Brandt. Mulțumesc. Există contracandidați? Domnul Carinț? Mulțumesc, doamnă președinte. Ca să respectăm uh, spiritul din Parlament, PP-ul nu obiectează la propunerea doamnei Van Brandt uh, pentru a fi președintele Comisiei, dar aș dori să subliniez foarte clar faptul că PP-ul va face tot ce este în putință pentru a împiedica această comisie uh, să devină o, sau să facă o vânătoare de uh, vrăjitoare împotriva tehnologiei uh, pe bază de motorină, care are un uh, avantaj competitiv în lume. Este Uh, nu greșim dacă învrășbim uh, industria împotriva uh, mediului înconjurător. Europa are nevoie de locuri de muncă, are nevoie de industrie și aceasta pentru ca mediul înconjurător să fie protejat. Mulțumesc! Mulțumim! Deci, socialiștii a făcut o propunere în candidatura doamnei Van Bremt. Dacă doamna Van Bremt este de acord, da, spune doamna Van Brent, da, sunt de acord. Foarte bine. Candidata noastră a depus declarația de interese financiare, deci uh, din acest punct de vedere nu există probleme și deci acum putem să trecem la alegerea uh, uh, președintelui, având în vedere că nu avem contracandidat, vă propun să uh, votăm uh, prin aplauze. Nimeni nu, nu solicită un vot prin buletin secret, uh, deci o felicităm pe doamna Van den uh, pentru această alegere. Uh, eficientă, rapidă și strălucită și o rog să ni se alăture la prezidiu pentru că rolul meu a luat acum sfârșit. Good morning, uh, dear colleagues. Um. Bună ziua, dragi colegi. Nu o să fac acum un discurs, însă aș dori să-mi exprim recunoștința pentru sprijinul tuturor grupurilor politice. Aș dori să îi asigur mai ales pe colegii de la PP, dar bineînțeles și de la celelalte grupuri, Uh, care fac parte din această comisie de anchetă foarte importantă, că voi uh, încerca să dau dovadă de cât mai multă transparență și de deschisă, că îmi doresc să cooperez cu toată lumea, de la birou până la coordonatori și cu toți uh, colegii în parte, pentru a mă asigura că această comisie de anchetă va avea chiar o um, activitate concretă. Deci, sper să lucrăm în mod cât mai eficient și să obținem ce ne dorim și să ne asigurăm că pe viitor vom avea o mai bună punere în aplicare și o respectare a legislației europene. Deci mulțumesc încă o dată. Acum trecem la alegerea vicepreședinților, așa cum s-a spus înainte. S-a, forumul a fost uh, întrunit, nu cred că s-a schimbat uh, ceva în mod uh, radical. aș dori să uh, întreb cine, care sunt candidații pentru Prima, am cer scuze, spune președinta, nu sunt încă obișnuită cu această procedură. Care sunt uh, candidații? Domnul Carinț, în numele PP, aș dori să îl uh, numesc pe Ivo Belet. Mulțumesc. Domnule Belet, sunteți de acord cu această propunere? Da, sunt de acord, spune domnul Belet. Aș dori să știu dacă celelalte grupuri politice doresc să-și numească candidații. Se pare că nu. Pentru postul de prim vicepreședinte, deci. Dacă nu sunteți împotrivă, putem de asemenea să votăm prin aplauze. Ivo, te rog frumos să, să vii lângă mine, pentru că am putea să conducem ședința în uh, olandeză. Well, it's Flemish, but... Um... În flamandă, am putea spune președinta. Okay, then I can go to the election of the... Acum putem trece la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Există candidați? Domnul Hegel. Aș dori să-l numesc în numele grupului ECR pe domnul Demesmecher. Domnul Mark Demesmecher. Sunteți de acord? Da, bineînțeles, în, în flamandă. Aș dori să știu dacă mai există contracandidați de la celelalte grupuri politice. Se pare că nu. Atunci vă rog să votăm prin aplauze. Mulțumesc! Join us! still, <laughs> yeah. Vă rog să veniți lângă noi uh, la prezidiu. Putem vorbi de un parlament uh, flamand. Dar nu e o coaliție naturală, să zicem, a Parlamentului pe viitor. Although, oh, oh, Can I now move for the election? Vă propun să trecem la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Aș dori să știu dacă există o candidatură. Vă rog. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, grupul GUE NGL o propune pe Catarina Gonecca pentru a respecta uh, echilibrul de gen și de limbă. Din păcate nu pot să vă răspund în limba dumneavoastră. Aș dori să știu dacă doamna este de acord. Da. Aș dori să știu de asemenea dacă sunt contracandidați. Se pare că nu. Atunci vă rog să votăm prin uh, aplauze. And please join us. Uh, și vă rog și pe dumneavoastră să veniți lângă noi la prezidiu. Okay, can I go for the... Atunci vă propun să trecem la alegerea ultimului vicepreședinte, cel de-al patrulea, domnul Eckhout. Bună ziua! Mă bucur că se vorbește atât de multă olandeză și deci avem o altă propunere. Noi, uh, verzii, o propunem pe Karima Deli în calitate de al patrulea vicepreședinte al Comisiei. Doamna Deli, sunteți de acord cu această propunere? Da, da, accept. Mulțumesc. Mai există contracandidați? Se pare că nu. Atunci vă rog încă o dată să votăm prin aplaudare. Vă mulțumesc. Dragi colegi, în mod surprinzător am avut o alegere uh, foarte rapidă, dar bineînțeles vă rog să veniți lângă noi. Dear colleagues, um, the only thing that... Dragi colegi, tot ce ne mai reține în sală înainte să mergem la o cafea, aș dori să vă anunț că următoarea ședință va avea loc marți, 22 martie, de la ora 3 până la 6 după masa, 6 jumate reuniunea coordonatorilor și biroul va pregăti uh, ordinea de zi pentru restul anului. Le vom face o propunere, bineînțeles, dar ne așteaptă foarte mult uh, muncă pentru săptămânile viitoare, pentru că va trebui să hotărâm cum vom lucra, pe cine vom invita. Bineînțeles că totul este în curs, dar vom avea, în primul rând, ședința coordonatorilor care va avea loc uh, joia viitoare la Strasburg, în 10 martie, de la ora 10 uh, până când uh, vor începe voturile. Bineînțeles că vă vom informa, uh, secretariatul vă va informa când și unde va avea loc această ședință, dar vă rog să o notați în agenda deja, deci prima reuniune oficială va, fi, va avea loc în 22 martie. Și ordinea de zi va face obiectul ședinței coordonatorilor și cum vom Uh, ne desf- vom desfășura activitatea. Dar până atunci vom avea propuneri concrete. Bineînțeles că pentru a pregăti ședința coordonatorilor e foarte important ca grupurile politice să ne comunice numele coordonatorilor nu secretariatului, deci uh, președinției sau uh, secretariatului. Mulțumesc și ne vedem în 22 martie. Thank you. În vlog,